Dragi colegi, mă bucur să vă regăsesc. În, la începutul acestei după amieze este o zi de luni. Știu că deseori lunea este o zi dificilă pentru unii dintre colegii noștri, dar este o săptămână de grupuri politice. Sălile, în general, sunt rezervate pentru grupurile politice marțea și miercurea. Și din când în când, ca și alte comisii, suntem obligați să ne întâlnim inclusiv pentru a vota lunea după amiaza. Dacă nu sunt obiecții, consider că ordinea de zi care v-a fost trimisă este adoptată. Votul despre raportul anual uh, al Băncii Centrale Europene de Investiții, Băncii Europene de Investiții, punctul 7 de pe ordinea de zi, este amânat în luna ianuarie. Punctul 10, buget 2017, e vorba despre transferuri va fi abordat după punctul 4 consacrat semestrului european. Și înainte de votul care trebuie să înceapă la 15.45, știind că nu există niciun transfer bancar în suspans de la comisie și pentru că ajungem la sfârșitul exercițiului bugetar 2017, am hotărât împreună cu raportorul eh, eh, domnul Gaier să ascultăm uh, reprezentantul Comisiei care ne va spune mai multe lucruri despre executarea bugetului și mai ales despre transferurile bancare autonome uh, recent efectuate de uh, Comisie. Punctul 13, politica imobiliară, <clears throat> a fost amânat până la următoarea reuniune pentru că doamna Monica Holmeier n-a putut să fie prezentă. Ați primit uh, procesele verbale și darea de a reunii coordonatorilor de pe 23 noiembrie. Dacă nu sunt obiecții, consider că aceste decizii au fost uh, adoptate cu titlu definitiv și vă sugerez să spuneți acum în ce privește uh, proiectele de proces verbal de, a reuniunilor din iulie, octombrie, noiembrie. În mod normal, ați luat la cunoștință aceste procese verbale, sunt obiecții, nu văd niciun fel de obiecții, atunci considerăm că au fost adoptate. Acum, aș vrea să vă comunic avizul meu despre semestrul european un aviz care reia ceea ce am spus mai devreme pe aceeași temă. Se inspiră din studiul pe care l-am comandat unor experți din exterior și care sublinia nevoia de mai multă coordonare și de mai multe sinergii între politica bugetară europeană și politicile bugetare naționale pentru a mări impactul asupra creșterii economice și asupra nivelului de ocupare. În proiectul de raport pe care îl supun atenției dumneavoastră și care este cât se poate de succint, include cinci puncte, mai bine zis. Eu insist asupra acestei necesități de coordonare și de sinergii și spun uh, că uh, acestea trebuie avute în vedere în vederea următorului uh, cadru financiar multianual de după 2020. Cred în această privință că trebuie să găsim, cum spuneam, sinergii între bugetul UE și ceea ce poate să fie obținut și realizat în fiecare stat membru, deși nu întotdeauna există o legătură chiar atât de directă. Comisia trebuie să ducă la capăt reformele pe care le-a prevăzut, mai ales să facă propuneri în ce privește noile resurse proprii. Vom avea în acest sens o comunicare ă, în curând a domnului Lewandowski și a coraportorului său. Așteptăm de asemenea cu nerăbdare ceea ce va propune Comisia, care este pachetul pe care Comisia ni-l va propune pentru a concretiza o capacitate bugetară a zonei euro, ca să luptăm împotriva șocurilor simetrice și asimetrice și pentru a uh, impulsiona statele ce au reforme structurale de efectuat să o facă dispunând uh, de niște mijloace necesare uh, condiționate de anumite criterii. Să sperăm că inițiativa Comisiei ne va mulțumi și va transforma mecanismul european de stabilitate financiară în fond monetar european, valabil pentru zona euro. În câteva cuvinte, acestea sunt principalele idei din proiectul meu de aviz despre semestrul european. În temeiul articolului 54 comisia competentă pe fond fiind comisia ECON. Acum dau cuvântul colegilor raportori din umbră. Ivan Stefanec mai întâi, dacă este în sală, aveți cuvântul, stimate coleg. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, prezentat ideile principale din acest proiect de aviz, care vine într-un moment aparte. Vreau să spun că sunt de acord cu cele cinci puncte pe care le-ați uh, explicat. Mă bucur că ați vorbit despre o mai bună coordonare între politicile guvernamentale, politicile economice din țările UE de asemenea, salut observația dumneavoastră în ce privește transformarea mecanismului european de stabilitate într-un fond monetar european. Și de asemenea este bine că discutăm despre resursele proprii și ceea ce a spus dumneavoastră este exact ce susținem și noi. În plus, aș vrea să mai fac o observație, ceva care ar putea să fie punctul numărul 6. E vorba despre acele state membre care încă nu au adoptat moneda euro aș vrea să le recomand să pregătească un plan de acțiune pentru că moneda euro să poată să fie adoptată, pentru că toate statele care încă nu au adoptat moneda euro, dar care și-au dat acordul în acest sens, trebuie să fie încurajate ca să se pregătească cât mai repede pentru a putea să îl adopte. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, stimate coleg. Este adevărat că euro este moneda noastră și toate statele membre ale Uniunii Europene au uh, vocația să um, adopte această monedă în condiția în care doresc să o facă și dacă îndeplinesc toate condițiile. Acum are cuvântul domnul Dos Santos. Cu microfon, vă rugăm frumos. here. Obrigado, Presidente. Eu começaria... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să încep prin a spune că salut pe toți colegii și că aș vrea să vă felicit pentru prezentarea acestor sugestii, deoarece mi se pare că ați evidențiat foarte rapid punctele fundamentale atât în ce privește competențele comisiei noastre, cât și uh, pentru a da sugestii utile comisiei ECON. Așa cum a spus și antevorbitorul, aș vrea să vă mulțumesc pentru acest raport. Aș vrea să vă mai spun că Calendarul pentru acest raport a fost mult prea scurt. Am avut foarte puțin timp la dispoziție. De aceea, probabil că nu ați uh, inclus decât 5 puncte în acest proiect de aviz. Spun acest lucru deoarece sunt de acord atunci când dumneavoastră spuneți că ar trebui să se creeze sinergii între semestrul european și politicile naționale. Eu cred și în uh, analiza anuală a creșterii economice pe care o face Comisia Europeană, și ar trebui ca statele membre să țină cont de aceste recomandări din uh, analiza anuală a creșterii economice. Acesta este mesajul nostru. Și să sperăm că astfel vom parcurge toate etapele pentru a avea în sfârșit un buget bazat doar pe resurse proprii în Uniunea Europeană. Aș vrea să completez cu câteva amendamente munca dumneavoastră. În niciun caz nu trebuie să o corectez. Nu a fost ușor până acum să vedem luminița de la capătul tunelului. Sunt foarte multe grupuri politice și foarte mulți deputați care acum par să fie mai ușor de convins în ceea ce privește nevoia de resurse proprii și să sperăm că acest raport va fi un semnal puternic din partea Parlamentului European, și anume că numai dacă împărțim mai bine responsabilitățile și resursele, vom garanta viitorul Uniunii Europene și existența resurselor proprii face de asemenea parte dintre aceste condiții de îndeplinit. De asemenea, sunt de acord cu colegul uh, care a vorbit înaintea mea apropo de menționarea statelor care încă nu au adoptat moneda euro, dar care ar trebui să fie încurajate să o facă. Este o poziție politică sensibilă, mm, cea pe care o adoptă comisia noastră. Dar eu cred că e normal să îl includem în proiectul de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Galmel. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru munca efectuată împreună cu raportorii din umbră, însă mă irită oarecum declarațiile uh, făcute, mai ales când se vorbește despre euro ca despre o mare poveste de succes. Eu nu sunt de acord. Euro este povestea unui tratat care a fost încălcat peste, de peste 100 de ori. Euro mai există pentru că este ținut în viață cu diferite pachete de salvare și după ce asta nu a fost suficient, Banca Centrală s-a decis să modifice, respectiv să scadă la zero do- rata uh, dobânzii în ciuda tendințelor pieței și apoi uh, să achiziționeze uh, titluri, uh, fapt care, și asta într-un întreg program, ceea ce îi încalcă mandatul. Mie mi se pare că s-a mers mult prea departe. Cred că în ceea ce privește euro ar trebui în sfârșit să recunoaștem uh, lucrurile, să spunem lucrurilor pe nume și să nu mai facem numai să-l lăudăm. Bineînțeles că euro poate să fie coordonat de BCE până la un moment dat va fi într-o hiperinflație, însă dacă vrem să fie o reală monedă, trebuie să abordăm și problemele și ce înseamnă, care sunt aceste probleme? Faptul că sunt reunite sub această monedă țări care nu se potrivesc unele cu altele din punct de vedere al performanței economice. Nu putem să ignorăm asta nu, și nu vreau să arăt cu degetul pe nimeni nici nu li se poate reproșa acestor țări acest lucru. Mm, acest lucru. Însă, uh, trebuie să ne reproșăm nouă înșine că nu recunoaștem problemele. Eu uh, nu cred că ar trebui să continuăm pe această cale. Bien, merci. Foarte bine. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că întotdeauna sunteți constant în analiza dumneavoastră. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, domnul de la nou? Da, domnule președinte, într-adevăr, dacă ne dorim să fim ambițioși din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană, atunci trebuie să avem mijloacele necesare. Mijloacele necesare înseamnă că, în sfârșit, trebuie să avem un buget demn de acest nume, bazat pe resurse proprii, ca să putem să permitem UE să se dezvolte. Și în plus, vă mulțumesc că ați făcut această analiză și cred că toată lumea trebuie să adopte euro. Euro este moneda unică, este un atu, o bogăție și trebuie să uh, facem în așa fel încât zona euro să fie mai puternică cu atât mai mult cu cât Regatul Unit pleacă din Uniunea Europeană și atunci există suficientă marjă pentru extinderea zonei euro. Dar dacă vrem ca zona euro să se extindă, nu trebuie să speriem pe potențialii candidați, trebuie să avem mai multă flexibilitate. Deci cred că avem tot interesul ca toate statele europene să se alăture zonei euro, deoarece este bogăția noastră comună. Iată ce doream să vă spun Cred că am ajuns la o cotitură, trebuie să schimbăm uh, paradigma, nu putem să ne mulțumim ad vitam eternem să avem uh, un buget minuscul dacă vrem să fim cu adevărat în folosul cetățenilor europeni. Mulțumesc, doamna uh, Gaziar Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus colegul dacă vrem să avem uh, un succes pe termen lung, avem nevoie de euro. Am demonstrat că uh, datorită euro Uniunea Economică și Monetară era puternică, dar această construcție încă nu a fost terminată. Și avem nevoie să finalizăm această construcție economică și monetară pentru că uh, criza economică nu a fost din vina euro, ci din potrivă, multe țări au ieșit mai repede din criză pentru că aveau moneda euro și au putut să obțină mai mult ajutor. Dar nu vreau să vorbesc numai despre acest lucru, cred că mai există și un alt subiect care nu este strâns legat de, sau direct legat de bugetul european, ci uh, totuși uh, este o ilustrare a felului în care trebuie folosit bugetul. Mă refer la pilonul social. E bine să vorbim despre uh, cifrele macroeconomice, dar eu cred că nu se pune suficient accentul pe latura socială și săptămâna trecută la Göteborg în sfârșit s-a semnat un acord pe această temă și cred că ar fi important să uh, facem recomandări și cu privire la latura socială v-am spus, nu este direct legat de uh, bugetul european, ci mai degrabă de uh, faptul că trebuie să facem această legătură între cadrul financiar multianual și semestrul european. Deci e important ca în acest aviz să se evidențieze și uh, nevoia de a acorda suficiente mijloace pilonului social. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Howard. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că tocmai am sosit în sară. În ce privește euro, Regatul Unit nu face parte din zona euro, însă uh, au existat profeți apocaliptici care încă de când a, s-a creat această monedă s-a prevestit prăbușirea ei și acest lucru nu s-a întâmplat chiar dacă a avut loc criza. Dar crize financiare au tot avut loc în ultimele sute de ani eu aș vrea să fiu mai constructiv. Nici eu nu mă aștept ca euro să se prăbușească sub propria sa greutate în curând. În ce privește avizul, eu cred că este în ordine, dar mă întreb dacă nu am putea să adăugăm două clauze apropo de Direcția Generală pe care ar trebui să o aibă bugetul european în ce privește ocuparea, creșterea economică, cercetarea, inovarea și așa mai departe. Și ținând cont și de ce am spus pentru bugetul pe 2018, mă întreb dacă n-am vrea să facem niște observații apropo de uh, șomaj, despre uh, um, inițiativa pentru ocupare și faptul că avem nevoie de un sistem fiscal echitabil Și de asemenea, dacă nu putem în sfârșit să ne ocupăm de chestiunea companiilor offshore, a paradisurilor fiscale și să vorbim despre faptul că în general, statele unde se plătesc mai multe impozite uh, contribuie mai mult la bugetul european. Mulțumesc. Si, Monsieur Fernandez. Mulțumesc, domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt puțin curios. Vreau să știu care va fi propunerea comisiei apropo de o nouă linie bugetară în bugetul general al Uniunii Europene. O linie bugetară care să consolideze zona euro care să țină cont de Uniunea Bancară, apoi o linie bugetară care trebuie să ne permită să luptăm împotriva șocurilor asimetrice, pentru că trebuie să ținem cont nu doar de statele care fac parte deja din zona euro, ci și de cele care doresc să adere în uh, viitorul apropiat la zona euro. Și apropo de reformele structurale, oricum eu sunt foarte curios să știu cum va arăta această nouă linie bugetară. Știm că bugetul Uniunii Europene este mic. Reprezintă un procent infim din venitul național brut. Și să sperăm că această nouă linie bugetară pe care eu o apăr să nu fie creată în detrimentul bugetului zonei euro, ci să fie ceva în plus. Noi ținem foarte mult să avem un buget adecvat, dar bugetul european nu este răspunsul cel mai potrivit, pentru că v-am spus, este unul foarte mic și pentru că nouă ne lipsesc anumite competențe. De exemplu, nu avem competențe în domeniul fiscal, în domeniul social, în domeniul educației. Acestea încă țin de competența statelor membre dar bugetul totuși a contribuit foarte mult la aceste domenii, chiar dacă nu există competențe specifice UE. În Portugalia, 70% din investițiile publice uh, este finanțat uh, din bani europeni. Or, bugetul public este foarte important pentru toate statele membre. În 2018 va exista un buget al zonei euro și credem că am ajuns la un bun buget pentru anul 2018 și el va permite sprijinirea investițiilor, a competitivității și a securității. Pentru că Uniunea Europeană are nevoie de mai multe investiții pentru a-și menține și a-și crește uh, um, nivelul de protecție. Dar știm că acestea sunt competențe care rămân încă între mâinile statelor membre și de aceea noi avem anumite limite. Mulțumesc frumos, am să închei uh, acum acest punct de pe ordinea de zi, trăgând câteva concluzii. Cred că moneda euro a, uh, și-a îndeplinit misiunea în mare parte, indiferent de ce crede domnul Colmel. Pentru că am avut o piață unică și aveam înainte atâtea monede câte state Uh, membre a pieții unice și la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, instabilitatea parității monetare pe această piață unică a devenit un motiv de reducere a creșterii economice și de creșterea șomajului. Instabilitatea nu mai putea să fie suportată. Și pentru a avea mai multă stabilitate, am folosit arma supremă, crearea unei monede unice. Și ne-am întrebat dacă ne trebuia și un guvern economic și bugetar. Și pe vremuri, anumite state au fost împotriva creării unui guvern economic, financiar și bugetar și s-a preferat un regulament de tip coproprietate, ce s-a creat Eurogrupul, care este o formă de guvernanță. Dar Eurogrupul nu a guvernat, pentru că nicio nerespectare nu a fost sancționată, nicio respectare a pactului de stabilitate și de creștere nu a fost sancționată. Și când ne-am dat seama că Grecia era uh, supraîndatorată, ne-am întrebat care erau statele care, deși fusese avertizate, uh, au dat atât de multe împrumuturi Greciei. Existau state membre europene care și asumaseră aceste riscuri. Și probabil că Grecia a creat locuri de muncă în multe țări, pentru că se exporta mult către Grecia. Deci eu cred că s-a înțeles că era nevoie de solidaritate. Și atunci când uh, s-a dat ajutor Greciei, unii și-au închipuit că Grecia n-avea decât să iasă din zona euro. Dar nu era chiar atât de simplu, pentru că dacă Grecia ar fi ieșit din zona euro, piețele și speculanții s-ar fi întrebat cine ar fi ieșit după aceea din zona euro. Italia, Spania, Portugalia și de ce nu și Franța. Cred așadar că am avut dreptate când am hotărât să menținem solidaritatea. Acum trebuie să îmbunătățim guvernanța. Și e adevărat că Banca Centrală Europeană a trebuit să palieze uh, insuficienței de guvernare economică și bugetară. Acum nu putem decât să ne dorim că în zona euro vom avea o guvernanță mai solidă și că se vor lua dispoziții pentru a încuraja mai multe state membre să facă reformele structurale care se impun pentru a îmbunătăți competitivitatea. Am notat dimensiunea socială. Poate că ar fi bine ca anumite state, mai ales în estul Europei, să mărească salariile cele mai mici. Recent am auzit un responsabil de la BCE care se plângea de un deficit de inflație. Nu există suficient de multă inflație. Dacă am mări salariile în estul Europei, atunci am putea să ajungem la un nivel de inflație necesar pentru a garanta dinamica economică. Într-adevăr, aceste menționări pot să apară în raportul nostru. Aș vrea să vă spun că termenul limită pentru depunerea amendamentelor la acest proiect de aviz este 8 ianuarie până la orele 18. Și pentru că domnul Gaier tocmai ne-a uh, ne onorează cu prezența, aș vrea să-i dau imediat cuvântul ca să ne vorbească despre transferuri și dacă raportorul nostru general dorește, poate că mai întâi dăm cuvântul comisiei domnului Iohan Iorel ca să ne spună în ce au constatat aceste transferuri autonome, deci transferuri care nu trebuie să uh, fie prezentate Comisiei de Bugete, deși sunt perfect legale. Dar ar fi bine să fim înștiințați și să ascultăm comentariile Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you, Chair, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Dacă sunteți de acord, aș vrea să vă prezint uh, trei puncte pentru informare. Întâi, după cum ați menționat, domnule președinte, câteva informații despre transferuri, apoi întrebări, uh, um, câteva chestiuni în ceea ce privește dezangajările fă făcute în acest an și câteva informații privind implementarea bugetului 2017, în special în ceea ce privește rubrica 1B, coeziunea. Acum uh, să vorbesc întâi despre angajame, despre transferuri le cunoașteți foarte bine. Aș dori numai să-i mulțumesc domnului raportor Gaier pentru bună cooperare. Uneori uh, propunerile făcute de comisie erau foarte urgente și am apreciat foarte mult faptul că și dumnealui, cât și președintele au căzut de acord să supună la, la vot uh, aceste propuneri cât se poate de repede. De asemenea, ca în fiecare an, comisia va prezenta la începutul lunii ianuarie un așa numit uh, uh, transfer de început uh, de an, un transfer conform articolului 197 din regulamentul financiar. Transferăm credite de plată înspre coeziune prin, în gestiunea partajată. Acest transfer este pe cale să fie pregătit în momentul de față și așteptăm informații din partea DG-urilor și intenționăm să le transmitem autorității bugetare pe 4 ianuarie. Limita stabilită, termenul uh, limita stabilită de regulamentul financiar este 10 ianuarie. Acum, transferurile pe care Comisia le face în mod autonom, în conform articolului 26 din regulamentul financiar, Comisia face peste o mie de astfel de transferuri în fiecare an, majoritatea dintre ele țin de uh, ajustarea uh, creditelor de plată. Este gestionarea normală a bugetului uh, în fiecare an, ajustăm nevoile așa cum sau ne adaptăm la nevoile așa cum uh, devin ele vizibile de-a lungul uh, anului. Dincolo de asta, câteva transferuri țin de, de creditele de angajament. Am să vă dau câteva detalii referitor la asta. Majoritatea sunt sub rubrica 3 și rubrica 4. La rubrica 3, pe scurt, trei operațiuni. Întâi, Comisia a făcut un transfer de la uh, uh, Fondul de Securitate Internă Frontiere către Fondul pentru Poliție, 18 milioane. Acest lucru s-a făcut ca parte din pachetul uh, de luptă împotriva terorismului adoptat în octombrie al acestui an. În al doilea rând, după ce s-a adoptat cu întârziere temeiul juridic pentru sistemul intrare-ieșire, fondurile prevăzute inițial um, prevăzute pentru um, Fondul de Securitate Internă Frontiere au fost transferate către programele uh, către programul Schengen. Apoi, în al treilea rând, din cauza faptului că agenția o transmisese comisiei nevoia consolidării cheltuielilor sale de uh, operațiuni, mai ales în Italia și Grecia, am transferat aproximativ 14 milioane către ASO de la programul AMIF. În ceea ce privește rubrica 4, am făcut o realocare a creditelor de angajament de, de la DCI în ENI, la IPA și la, um, peric, la um, politica de, externă și de securitate comună. Întâi, proiectele pentru Asia, de, Asia Centrală au fost uh, întârziate, ele vor putea fi implementate numai în 2018. Tocmai de aceea uh, am transferat o parte dintre aceste credite de angajament pentru a răspunde la, între, la probleme mai urgente în Irak, Afganistan și, Mian, și Myanmar. În ceea ce privește instrumentul de vecinătate, Comisia a transferat câteva fonduri neutilizate din linia de cooperare transfrontaliere, neutilizate pentru că nu au fost implementate programele, uh, și câteva fonduri alocate uh, din rezerva de flexibilitate. Au fost, deci, fonduri transferate către Mediterana Sudică și către uh, linia bugetară pentru reducerea sărăciei în parteneriatul estic. În ceea ce privește instrumentele de preaderare, Comisia a transferat uh, câteva angajamente de la Bosnia-Herzegovina și Serbia, deci țările din Balcanii de Vest, către programul către uh, țările baltice pentru uh, locuințe și s-au transferat Um, fonduri de la câteva linii um, de preader, uh, din fondurile preaderare către uh, linii de finanțare a crizei uh, refugiaților în Turcia. De asemenea, am făcut câteva adaptări în bugetul de politică externă și de securitate comună. Um, s-au făcut deci câteva transferuri, este o situație normală pentru că e foarte greu să stabilești nevoile bugetare exacte dinainte când se face proiectul de buget. În mare parte, aceste nevoi sunt imprevizibile și trebuie apoi să fie adaptate, iar creditele trebuie să fie um, transferate către linia bugetară corectă în urma stabilirii priorităților prin concluziile Consiliului. Pentru a finaliza cu această parte, aș vrea să vă anunț că uh, Comisia are de asemenea posibilitatea să facă un transfer autonom către ajutorul umanitar la finalul anului, asta în cazul în care apare o criză după data de 1 decembrie a anului, dacă Comisia face asta, trebuie să informeze imediat Consiliul și Parlamentul European de efectuarea unui astfel de transfer. Deocamdată nu am primit niciun fel de solicitare din partea DG ECO pentru a face un astfel de transfer, însă am anticipat posibilitatea și la DG Buget am identificat aproximativ 22 de milioane care ar putea fi disponibile pentru un astfel de transfer în cazul în care uh, va veni o astfel de cerere. Și mm, în ultimii cinci ani a existat de fiecare dată un astfel de transfer către ajutorul umanitar în decembrie, de cele mai multe ori în ceea ce privește criza din Siria. Acum, pe scurt, situația dezangajărilor de până acum, din acest an până acum, 4,7 miliarde a fost suma de dezangajări, mai ridicată decât în anii precedenți și sumele cele mai importante sunt la rubrica 1B, 2,9 miliarde și la 1A, 0,9 miliarde. Pentru celelalte rubrici 2, 3 și 4, dezangajările uh, nu sunt la un nivel neobișnuit. Am să vă dau câteva informații în ceea ce privește rubricile 1B și 1A. La 1B, până acum, în acest an, am avut 2,7 miliarde de euro dezangajări pentru perioada 2007-2013 și programele din această perioadă. După cum știți, termenul pentru, state, pentru ca statele membre să depună declarațiile de cheltuieli a fost 31 martie din acest an și de atunci Um, am început procesul de încheiere și închidere a acestor programe. Uh, închiderea va continua în 2018 și chiar și în 2019. Deci, majoritatea acestor dezangajări țin de închiderea perioadei 2007-2013. De asemenea, aproximativ 250 de milioane au fost dezangajate pentru programele vechi 2000-2006, Acestea țin de um, cazuri care au fost rezolvate în instanță și, um, pentru informația dumneavoastră, mai avem 400 de milioane de raluri pentru aceste vechi programe 2000-2006, uh, toate legate de cazuri în care mai așteptăm o decizie din partea instanței. La rubrica 1A dezangajări importante au avut loc la CEF, transport, dar și aici logica este similară, nu ține de programul CEF în sine, ci de programul precedent, ci uh, de programul TNT, pentru care termenul de uh, depunere a cererilor uh, din partea statelor membre a fost 1 ianuarie acestui an și aici am început cu procesul de închidere a proiectelor TNT. În acest an am avut dezangajări în valoare de 647 de milioane la TNT. La 1A, de asemenea, aș vrea să spun că au existat dezangajări la predecesorii, predecesorul programului COSME, programul de competitivitate pentru IMM-uri, program între 2001 și 2006 și 2007-2013. Aceste dezangajări țin de închiderea vechilor uh, instrumente financiare. Odată ce sunt uh, închise, devine clar că nu mai există niciun risc și orice angajamente existau și care nu au fost uh, folosite pentru a asigura pierderi pot uh, fi uh, dezangajate. Exact asta s-a și întâmplat în valoare de aproximativ 72 de milioane în acest an. Un ultim element de informare ține de implementarea bugetului. M-aș concentra asupra rubricii cele mai importante pentru această comisie, rubrica 1b, statele membre continuă să depun cereri de rambursare la un, la, într-un ritm foarte încet, uh, sub nivelul prevăzut în urmă cu câteva luni, estimat în urmă cu câteva luni. 5,8 miliarde uh, de credite de plată nu sunt încă acoperite de uh, solicitări de rambursare. Cum Comisia plătește 90% din cereri, ținând cont de creditele existe, uh, disponibile în continuare, dar și cererile depuse deja de statele membre care încă nu au fost plătite, trebuie să primim în continuare cereri în valoare de cel puțin 5 miliarde înainte de finalul anului pentru a permite implementarea totală a bugetului. Când am contactat uh, și când contactăm statele membre, ne asigură că totul e normal și că ne vor trimite uh, cererile în timpul în luna decembrie. Însă timpul și nivelul uh, la care se va ajunge, nivelul final la care se va ajunge cu cererile pe care le vom primi, rămâne greu de uh, estimat. Vom face tot ce vom putea pentru a um, procesa cât mai repede toate cererile pe care le primim. Pe această bază continuăm uh, să primim mesaje mm, care, de reasigurare din partea statelor membre, însă nu este sigur că bugetul votat sub rubrica 1B va fi în totalitate implementat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am să-i dau cuvântul acum uh, lui Jens Geier, raportorul nostru general pentru 2017. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru informații. Nu sunt sigur că am reușit să-mi notez totul la viteza la care a fost prezentat, dar aș avea totuși câteva întrebări. Dacă am înțeles corect, întâi, la transferurile autonome, ați spus că Comisia face cam o mie pe an Este o, o cifră medie? Este ce se întâmplă în medie în fiecare an? Ați dat câteva exemple unde sumele erau destul de importante, dar și uh, conținuturile vizate uh, erau uh, de, de așa natură încât aș vrea să mă mai gândesc puțin la ele. se mai întâmplă, de exemplu, când ne gândim la 14 milioane transferate de la AMIF la EASO, uh, tocmai uh, în, uh, despre astfel de tipuri de transferuri ne certăm în cadrul procedurii bugetare, de multe ori cu Comisia, de, mul- de cele mai multe ori cu statele membre. Și spun eu, dacă am fi mai des informați din partea comisiei, am putea să avem argumente în discuțiile pe care le ducem în ceea ce privește, de, în ceea ce privește bugetul. Puteți să ne dați mai multe informații în ceea ce privește aceste o mie de transferuri, în ce domenii, în, în ce ordin de mărime se Uh, încadrează aceste uh, transferuri, pentru că nu vrem noi la Comisia de Bugete uh, să știm tot ce se întâmplă cu fiecare 50.000 de euro, însă când se ajunge la nivel de milioane, mi se pare important să putem să discutăm aceste sume, să deci ar trebui să definim un prag când trebuie să fim consultați și când trebuie să fim informați. Și cred că atunci când ne gândim la următoarele negocieri bugetare, acest uh, gen de element este foarte important și acest uh, gen de raționament. În ceea ce privește dezangajările încă câteva întrebări. Ați spus 4,7 miliarde dezangajări în anul bugetar 2017, 2,9 miliarde sunt de la 1B, însă am înțeles că majoritatea se referă la uh, perioada de finanțare trecută, nu la actuala. Deci aș vrea să-mi confirmați numai că este corect. Iar aici Uh, putem spune, da, e rezonabil dacă uh, e un proiect uh, pe care nu-l mai acompaniem, dar au fost puse și care nu mai este dus la bun sfârșit, ci pentru care au fost puse, duse, puse la dispoziție fonduri, e bine să le recuperăm, foarte bine, dar aș vrea să discut uh, cu dumneavoastră despre ce învățăminte putem trage de pe urma acestor sume. Deci uh, sumele uh, legate de aceste pro, uh, proiecte care sunt prea mari și nu sunt folosite și pe de altă parte programe care nu au suficientă finanțare. Există o legătură. Și bun, poate că știți să-mi răspundeți, dacă nu, poate îmi puteți da răspunsul mai târziu. În trecut, statele membre erau mai degrabă uh, în poziția de a încerca să um, angajeze mai multe sume și um, apoi reieșa că nu s-au folosit banii și astăzi este invers nu se pun la dispoziție fondurile, încât cerințele, pentru că cerințele sunt atât de uh, stricte încât statele membre nici nu se mai chinuie să le uh, ceară. Pe de o parte putem spune, da, este o optimizare în ceea ce privește utilizarea fondurilor, pentru că ce ne dorim este ca banii europeni să nu fie um, alocați uh, unor proiecte pentru care apoi nu sunt cheltuiți deci vrem ca fondurile să uh, curgă, dar pe de altă parte um, um, și statele membre trebuie să vadă ce strategie au în uh, programele structurale dacă nu reușesc să absorbă fonduri. Eu uh, cinci ani de zile am făcut control bugetar și din când în când mai primești rapoarte din partea Curții de Conturi în ceea ce privește utilizarea fondurilor regionale în statele membre și uh, nu întotdeauna problemele sunt acolo unde le uh, crede. Eu sunt german, vorbesc despre Germania. Uh, nu putem spune că atunci când s-a lucrat la, portul, la un port în Germania, fondurile au fost la fel de bine folosite cum ar fi cerut curtea de conturi. Deci nu, nu sunt neapărat uh, primele state la care ne-am gândit cele care uh, nu cheltuie banii în mod uh, corect. În orice caz, după toate acestea, există o legătură la nivel de conținut între toate acestea? Iar apoi, uh, la categoria 1B, transferul, um, am înțeles că 5,8 miliarde din fondurile pentru 2017, pentru fondurile regionale sau structurale, pentru acestea, uh, ca să spun uh, la nivel uh, puțin tehnic, nu v-au trimis nicio factură, astfel încât azi pe 4 decembrie să puteți fi sigur că puteți să le trimiteți banii până la finalul anului. Am înțeles corect? Foarte bine. Am să vă dau cuvântul pentru răspuns raportorului general, domnule Rel. Sau întâi dau cuvântul tuturor uh, colegilor pentru întrebări și răspundeți uh, tuturor colegilor. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, de fapt. Aș dori să fac și o observație, și anume, aceste transferuri autonome uh, arată că există o, o, un univers întreg al gestionării trezoreriei. Dar când mă uit că s-a dat 5 milioane către EASO, că bugetul EASO e de 5 milioane și noastră le acordați 14 milioane prin transfer autonom, sunt oarecum surprins. Ce se întâmplă cu discuțiile noastre bugetare, când noi, cu negocierile noastre bugetare, când noi în concilieri, în trialoguri, încercăm să obținem ajustări și practic trebuie să plângem ca să primim niște bănuți și, în paralel, prin transferuri autonome, dumneavoastră acordați de două, de trei ori mai mult decât ceea ce obține Parlamentul. Sunt uh, situații care pot, să nu spunem să ne jignească, dar pot să ne surprindă în exercitarea prerogativelor noastre bugetare. Și apoi, la rubrica 4, Uh, mi se pare foarte interesant ce s-a întâmplat. Vă dau cuvântul. Um, thank you, Mr. President, and uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebările uh, adresate, cărora voi încerca să le răspund cât mai bine cu putință. Întâi și întâi, când spun că Comisia a, face cam o mie de transferuri a, uh, autonome pe an, iar așa, ca ordin de mărime. Într-un an pot fi 800, uh, în altul 1200, dar în orice caz e vorba despre multe sute de astfel de transferuri. De ce? oricum, cam 95% dintre acestea au de-a face cu uh, credite pentru de ajustarea plăților. E vorba despre mm, mici uh, reglări pe care le facem manual pentru uh, credite de plată pe rubrici, pe rubrici financiare, însă avem posibilitatea prin regulament să uh, nuanțăm aceste credite de-a lungul anului. Asta în funcție de nevoile programelor. Evident, lucrăm strict în limitele regulamentului financiar. Deci când uh, nevoile depășesc acest, uh, aceste limite, uh, ne prezentăm în fața dumneavoastră să cerem derogare. Dar multe dintre câteva sute din aceste cazuri, e vorba în mare parte despre sume mici, um, atunci facem aceste transferuri autonome. Dacă vreți mai multe informații pentru ace- în privința acestor transferuri, vi le-am putea transmite. Eu înțelesesem că v-ar interesa mai degrabă transferurile din um, creditele de angajament și tocmai de aceea mă concentrasem în special pe acest subiect. În ceea ce privește exemplul oferit de domnul președinte în privința EASO, și faptul că de-a lungul anului Comisia poate transfera 14 milioane de la AMIF către agenția EASO, asta la cererea acestei agenții, evident, pe când, pe de altă parte, e foarte greu în procedura de conciliere bugetară să poți adăuga 5 milioane la credite, așa cum s-a întâmplat de altfel și în aceste negocieri. Ei bine, practic este vorba aici despre două situații diferite. În ceea ce privește procedura de uh, conciliere și negocierile pe marginea acesteia, practic discutăm despre credite suplimentare celor propuse de către Comisie. Și atunci intrăm imediat în faza de negociere cu Consiliul pentru a vedea ce se poate face și ce poate fi acceptat. În cazul de față, Concluzia a fost că, în privința EASO, suma de 5 milioane era acceptabilă pentru ambele brațe ale autorității bugetare. Pentru anul 2017, an bugetar în curs, avem o situație diferită. De-a lungul anului, vedem cum uh, sunt uh, puse în aplicare aceste credite, care sunt nevoile și, mai ales pentru 2017 și pentru AMIF, avem o situație deosebită, și anume multe credite au fuseseră prevăzute pentru revizuirea regulamentului Dublin. Având în vedere că acest regulament încă este în curs de negociere și că deocamdată nu se știe când va fi acesta adoptat, angajamentele, creditele de angajament prevăzute pentru bugetul AMIF 2017 au devenit disponibile pentru alte scopuri bugetare și atunci uh, DG Home le-a folosit foarte bine în cadrul programului AMIF Însă, așa, practic, am putut transfera o sumă limitată, mă rog, nu mm, foarte mică, dar nici foarte mare, 14 milioane nu este o sumă faraonică, către mm, rubrica de operațiuni bugetare a EASO. În ceea ce privește dezangajările, domnul Gaier a cerut câteva lămuriri. În ceea ce privește coeziunea, deci uh, rubrica 1B, am avut zero dezangajări pe mm, programul actual. Deci, pe 2014-2020 nu avem dezangajări. Cele 2,9 miliarde de dezangajări au de-a face cu programele precedente. Din aceste 2,9 miliarde, 2,7 miliarde sunt din programele 2007-2013. De ce? E bine pentru că ne aflăm în primul an de al uh, închiderii acestor programe. Practic, statele membre au trimis la începutul anului în curs uh, solicitările de plată, iar acum Comisia le evaluează și uh, hotărăște dacă aceste solicitări sunt uh, legale, sunt valabile, dacă toate condițiile sunt întrunite și dacă sumele pot fi uh, plătite întru totul sau dacă există sume ce trebuie dezangajate. Cele 0,2 miliarde care mai rămân provin din programe chiar mai vechi, din perioada 2000-2006 și orice fel de dezangajări ar mai fi în curs, în curs încă, deci ralurile pe toate aceste programe de dinainte de 2007, uh, este vorba despre cazuri uh, litigioase. Unele dintre ele au fost soluționate mm, de tribunal, și acest lucru face că 200 de milioane încă mai pot fi uh, acordate. Mai există încă o serie de raluri în privința cărora se va lua o hotărâre în anii viitori, dacă va fi sau nu dezangajare în această privință. Preocuparea domnului Gaier sau preocupările dumnealui mm, vizau pe de o parte cerințele impuse statelor membre, care ar fi mult prea mari și mult prea complexe. Lucru care e un mare obstacol în uh, calea fluxului banilor. Și apoi cea de-a doua preocupare, dacă fondurile chiar ajung acolo unde este nevoie. Sunt cerințele din partea statelor membre prea mari? Ei bine, Comisia Europeană mm, evaluează foarte clar uh, toate acestea în cadrul, uh, prin prisma noi, noului cadru financiar multianual. Vom face propuneri pentru a putea reduce această complexitate, acest hățiș administrativ. La întrebarea dacă fondurile ajung acolo unde trebuie, ei bine, tocmai, acesta, tocmai aceasta este analiza în curs uh, în ceea ce privește închiderea. Iar această preocupare, tocmai uh, acesteia îi se răspunde în etapa actuală. Iar rezultatul analizei este că dacă fondurile nu au ajuns unde trebuie, atunci și nu au fost plătite cum trebuie, atunci uh, se ajunge la dezangajare. În fine, în ceea ce privește punerea în aplicare a bugetului, reiterez că mai avem nevoie de mai mult de 5 miliarde de uh, solicitări de plată valabile, eligibile din partea statelor membre până la finele acestui an. Dacă vrem să avem o implementare totală a bugetului votat, deci mai mult de 5 miliarde. Sper că așa am răspuns tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule raportor general, aveți observații? În concluzie, dacă îmi permiteți, uh, cred că am putea încă de la începutul lui 2018 să punem la punct o procedură pentru a avea informări mai regulate din partea Comisiei în ceea ce privește transferurile autonome. Nu, vorba doar, nu e vorba despre sumele cele mici, dar atunci când se depăsește un prag, ar fi bine să putem fi informați și să fim informați în mod regulat. În ceea ce privește dezangajările, cred că mm, reiese din ce în ce mai clar că ar trebui să avem o rezervă de criză ce, poate fi, ce să poată fi alimentată tocmai prin aceste dezangajări. E un, o temă de reflexie, cu atât mai mult prin prisma discuțiilor pe marginea următorului CFM. Mulțumesc domnului Rel pentru observațiile dumneavoastră și pentru răspunsuri. Dragi colegi, trecem acum la vot, doar cu câteva minute de întârziere, pentru care vă rog să mă scuzați. Vă invit să introduceți cartelele de vot în console. O să haideți să facem un test. Și deschid Votarea deschisă. Declar votarea deschisă. Nu a votat toată lumea. Am 24 prezenți, dar doar 20 de voturi. Domnule Deprez, Gata, acum e bine. Am încheiat testul de votare. Trebuie să ne pronunțăm pe marginea raportului uh, doamnei Gardia Zabal în privința trialogului care tocmai a ajuns la final. Doamna Gardia Zabal, vreți să ne mai dați câteva informații înainte de vot? Deci că vamos... Da, domnule președinte, E adevărat că suntem puțin în întârziere. Este un dosar pe care îl discutăm practic de la începutul anului. Au trecut 8 luni de zile de când am început munca la acest dosar și aș vrea să amintesc uh, care sunt obiectivele inițiale și care au fost rezultatele negocierii. Am să o fac uh, foarte rapid. Noi am avut patru obiective majore în momentul în care am negociat acest dosar. În primul rând, ceva legat de toate condițiile pe care trebuia să le uh, punem pentru investițiile de la BEI, mai multă atenție acordată IMM-urilor, mai multă atenție acordată egalității între sexe și mai ales uh, o favorizare a proiectelor care stimulează participarea femeilor, uh, o condiție legată de lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că am spus că Banca Europeană de Investiții trebuie să se angajeze să mărească până la 35% fondurile destinate investițiilor în țările în curs de dezvoltare și în țările emergente. Un al patrulea subaliniat de la această categorie mare a fost să reformulăm puțin uh, obiectivele pe care le-am introdus odată cu um, politica um, modificarea politicii externe. În principiu vorbeam despre lupta împotriva cauzelor profunde a migrației, cumva ca și cum am fi dorit să ne pot protejăm împotriva acestor migrații. Și noi am vrut să modificăm acest aliniat și să vorbim mai mult uh, sub o lumină pozitivă și că trebuie să ajutăm aceste țări, să facem investiții în aceste țări ca ele să se poată dezvolta, deci să fie investiții mai productive ca să se creeze locuri de muncă și să se crească nivelul de rezistență a acestor țări de unde provin imigranții. Eu cred că aceste prime patru obiective le-am obținut în urma negocierilor. Un al doilea alineat legat de transparență, transparența conturilor și a indicatorilor, N-am să intru aici în toate amănuntele, dar pot să vă spun că am făcut un pas uh, în plus uh, în, la capitolul comunicarea dintre Parlament și BE și vom avea un acces mai ușor acum la informații. De asemenea, credem că am uh, făcut progrese în ce privește egalitatea între sexe și indicatorii folosiți pentru evaluarea proiectelor. Acestea sunt așadar rezultate pe care le-am obținut înainte de vacanța de vară, în urma discuției discuțiilor cu președinția malteză și mm, după aceea am fost blocați pe partea de fiscalitate și cealaltă care, um, ca să spun așa, era cea mai importantă pentru Parlamentul European și unde ne-a fost mai greu să ajungem la un acord, e vorba despre creșterea uh, fondurilor necesare pentru aceste finanțări. Am avut norocul cu acest dosar că uh, situația din Turcia a evoluat altfel decât ne-am fi așteptat și atunci și Consiliul și Comisia și acest Parlament au trebuit să-și schimbe puțin punctul de vedere sau în tot cazul felul în care vedeau Turcia și s-au redus uh, investițiile și s-au eliminat uh, riscurile Uh, legate de Turcia și am putut să eliberăm suficient de multe fonduri de la Banca Europeană de Investiție. Și am profitat de această ocazie ca să redistribuim fondurile recuperate în acele domenii care erau uh, foarte importante pentru Parlamentul European, și anume vecinătatea, Uh, estică, vecinătatea sud și relațiile cu America Latină. Deci, cu alte cuvinte, nu era niciun euro în plus fa- față de ce a cerut Parlamentul European, dar măcar uh, banii care n-au mai fost trimiși în Turcia au putut să fie redistribuiți și folosiți pentru a mări investițiile în uh, în celelalte regiuni uh, care pentru Parlamentul European erau prioritate. În ceea ce privește fiscalitatea, am făcut progrese cu președinția malteză, dar ne mai rămâneau aici colo niște amănunte ca să ajungem la același nivel de exigență precum uh, negocierile cu, um, despre Fondul European de Dezvoltare Sustenabilă, și credem că și aici am reușit să ajungem la un text care se, uh, e alineat, corespunde cu celelalte două ca să garantăm finanțarea proiectelor și mai ales uh, să se spune exact cu ce entități se lucrează și cu ce intermediari și în ce țări se efectuează aceste investiții. Deci am reușit să obținem um, posibilitatea de a, uh, coopera, de a um, trimite bani și către asociații cooperative și uh, să existe condiții uh, speciale pentru țările unde nu există mecanisme de schimb de informații sau de transparență fiscală. Deci, în linii mari, cred că am reușit să atingem obiectivele pe care ne le-am fixat în timpul negocierii. Adevărat că nu am obținut mai mulți bani, dar până la urmă reducerea investițiilor din Turcia ne-a permis să investim uh, într-o mai mare măsură în regiunile pe care noi le-am considerat prioritare. Deci eu cred că până la urmă este un acord suficient de mulțumitor. Am mulțumit deja președinției malteze pentru munca sa și trebuie să mulțumesc președinției estone care ne-a permis să deblocăm acest dosar și vreau să-i mulțumesc domnului Mureșan care a avut un rol dublu pentru că era uh, ca să spun așa, uh, reprezentant al grupului PPE, dar era și președinte a, a, de trilogurilor, deci a participat foarte mult în aceste negocieri, deci mulțumiri speciale domnului Mureșan, dar și celorlalți uh, uh oameni și colegi care ne-au facilitat munca. Merci, merci, că... Mulțumesc. Da, dar trebuie salutată și implicarea dumneavoastră personal și tenacitatea dumneavoastră în, în ceea ce privește uh, acest rezultat pozitiv. Țin și eu să-i mulțumesc lui Mureșan. Bun, haideți să trecem acum la vot. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu 22 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Trecem acum la raportul domnului Colmel. Am spus deja că, este vorba, că raportul 7 este amânat. Votul pe raportul 7 este amânat. Ar trebui să votăm uh, conform regulamentului, spune doamna Gardia Zabal. Alors, écoutez, pour la clarté... Bun, atunci o luăm de la capăt. Începem cu fondul de garanție. Am deschis votul. Am închis votul. Se confirmă votul, 22 de voturi pentru, 4 împotrivă. Acum votăm pe mandatul extern. Am deschis votul. Am închis votul. 22 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Trecem la raportul domnului Kölmel. Este vorba despre identificarea persoanelor țărilor terțe și persoanelor apatride. Întâi, amendament oral. Uh, e vorba despre o finanțare și un personal suficiente pentru a asigura uh, uh, ce se prevede la articolul 11. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Împotriva. Abțineri. Domnule Doprea, ce problemă aveți? Păi, mă întrebam uh, pe ce votăm, că dacă e amendament oral... Păi, m-am cam uh, înșelat și am impresia că nu sunt singur și uh, v-aș ruga să o luăm de la capăt pentru că pur și simplu nu am înțeles obiectul acestui vot pe care tocmai l-am făcut. Este vorba despre amendamentul oral al domnului Kelmel. Da, spune domnul Depre. Aveți obiecții? Nu. Aveți obiecții în privința votului acesta? Nu? Atunci supun votului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 2. Pentru. Nu, nu, a devenit caduc. Scuze, spune domnul președinte. Amend 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 8 Obiectul a devenit caduc, 9 nu este caduc 9. Nu, 8. 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Scuze. Amendamentul 3. Votăm din nou. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendament 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm pe text în ansamblu prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Acum trecem la raportul privitor la Corpul European de Solidaritate. Amendament 26 pentru. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7 și 29 au fost retrase. 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat. Numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36. Pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 15 la 11. Amendamentul 40. Mulțumesc. <laughs> potrivă. Cine se abține se Cine se abține se adoptă. Amendamentul 41 cu amendament oral a domnului Depre. Există obiecții la amendamentul oral? Nu? Atunci supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 este caduc. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 22 este caduc. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. 3. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 6 și numărul 25, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt adoptate. Votăm acum întregul text. Vot prin apel nominal. să deschizi votul. Textul astfel modificat a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă. Felicitări raportorului. Am ajuns acum la transferuri pentru celelalte secțiuni, așadar am să dau cuvântul raportorului pentru celelalte secțiuni, domnul Taran. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, ombudsmanul, ultimul transfer, nu putem să-l refuzăm, este motivat juridic și celelalte transferuri nu am senzația că cineva vrea să deschidă aici răni vechi Așa că am să pun plus peste tot și am să rog și pe colegi să voteze pentru. Un aviz laconic. Dacă nu sunt obiecții, putem să considerăm că în temeiul articolului 25 din regulamentul financiar, aceste transferuri pot să fie adoptate fiind vorba de uh, Autoritatea de Protecție a Datelor, de Ombudsman și de Serviciul European de Acțiune Externă. Ombudsmanul cred că nu-l găsiți pe listă pentru că ne-a parvenit după ce a fost publicat. Însă aceste trei transferuri sunt considerate adoptate dacă nu sunt obiecții. Nu văd obiecții, așa că le declar adoptate. Trebuie acum să supunem la vot transferul Parlamentului European în temeiul articolului 25 și 46 din regulamentul financiar. Este vorba despre un transfer bancar pe care vi-l pot prezenta cu o metaforă Uh, simbolică, strânsul, culegerea, dacă vreți. Domnule raportor Taran, ce facem cu această culegere? E vorba despre Parlamentul European, spune domnul Taran? Da. Ei bine, vă spun sincer, domnule președinte și dragi colegi, că acest proces a început atunci când eu nici măcar nu eram deputat european. De fapt, l-am moștenit de la vechea legislatură și pentru că întotdeauna am făcut uh, acest lucru împotriva criticilor formulate de către președintele comisiei noastre și de mulți membri ai comisiei noastre Eu cred că ar fi o abordare greșită din punctul meu de vedere dacă am vota împotrivă. Pentru că poate e mai bine să ne descotorosim în sfârșit de acest proces și, și de procesul lung de la Luxemburg, statul meu favorit. Și să facem în așa fel încât condițiile de lucru din noua clădire CAD să fie nițel mai bune pentru uh, sutele noastre de angajați. Dar uh, cu rezervele de rigoare pe care tocmai vi le-am explicat, zic să votăm pentru. Vous êtes en faveur. Deci sunteți pentru, spune președintele transferului de 40 de milioane. E adevărat că e o sumă mai mică decât anul trecut. Trebuie să-i salutăm pe gestionarii Parlamentului care au cheltuit mai mult decât, mai puțin, mă scuzați, decât uh, ne așteptam. Deci este o atitudine lăudabilă care trebuie evidențiată. Așadar, supun la vot electronic acești 40 de milioane 800 de mii pentru clădirea CAD din Luxemburg. S-a deschis votul. Scrutin clos. Approbation par 19 voix contre 6. Se adoptă 19 voturi pentru, 6 împotrivă. Alors nous avons maintenant Acum în ce privește politica imobiliară, trebuie să spunem ce părere avem despre construcția noii case a istoriei europene în Paris. Va fi finanțată de Parlamentul European și de Comisia Europeană. Doamna Holmeier s-a scuzat și José Manuel Fernandez este cel care o înlocuiește. Merci, Monsieur le Président. Uh, on parle de... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre noua uh, um, Casa Istoriei Europene, care acum ar trebui să fie situată la numărul 51 de pe bulevardul Haussmann de la Paris. Deocamdată uh, locul se află pe bulevardul Saint-Germain. Acolo nu trec prea mulți uh, oameni, nu e foarte vizibilă această locație. Clădirea închiriată acum se află în stare proastă și ar trebui să fie renovată și contractul de închiriere oricum expiră în 2018. Dar se poate prelungi până în 2021, aceasta fiind perioada de tranziție. După ce s-a căutat pe piața imobiliară, s-a făcut uh, o listă cu câteva locuri de vizitat. Delegația le-a vizitat și au hotărât să aleagă clădirea de pe bulevardul Hausmann pentru un contract de 20 de ani. Suprafața este de 3096 metri pătrați și Mm, acolo ar putea să lucreze 50 de angajați ai Parlamentului și ai Comisiei. Există mai multe avantaje pentru această nouă clădire, locul în care s-ar afla, în centru, foarte bine deservit de transporturile în comun, mulți trecători, o vizibilitate mai mare dacă facem o comparație între această clădire și Celelalte clădiri care se află în, același, în aceeași clădire, în această, acest spațiu și celelalte spații care se află în această clădire, uh, vom avea o chirie mai mică. Costul anual va fi de 5,8 milioane de euro și un cost operațional de 1,2 milioane de euro și doamna Holmeier uh, este de acord cu această schimbare a sediului și cu această nouă clădire și eu vorbesc în numele dumnei. Mulțumesc. Si, monsieur Fernandez, qui souhaite... Mulțumim, domnule Fernandez, domnule Dupre. Domnule președinte, nimic nu e prea frumos pentru Paris. Și deci n-am să mă refer la cât de mare e suma, ci doar o întrebare, mă, un lucru mă intrigă. Timp de 20 de ani a fost închiriată o clădire cu aproximativ 100 de milioane chiria pe an. 100 de milioane pe 20 de ani chiria. Nu știu cam cât costă o clădire la Paris, dar cred că cu 100 de milioane poți să cumperi o clădire bunuță, chiar și la Paris. Deci mă intrigă faptul că s-a ales formula leasingului și nu achiziția. E o întrebare, deci nu judec dinainte. Încă un lucru. 20 de milioane am investit în amenajarea interioară. În principiu pentru partea care se referă la Parlament. Pentru că Comisia nu a participat decât uh, foarte puțin la, acest uh, amenament, am, la această amenajare interioară. Deci am uh, deci investim 20 de milioane care nu vor face decât să crească valoarea imobilului pentru proprietar. Deci pun doar o întrebare, nu știu exact unde este, dar mă întreb dacă va ajuta să... Dar nu, nu sunt convins foarte bine că în cartierul respectiv va fi împăcat, va fi împăcat cetățeanul obișnuit cu uh, Uniunea Europeană. Deci, pur și simplu, îmi pun câteva întrebări referitoare la mecanism și referitor la lucrările ce trebuie făcute care până la urmă vor fi în beneficiul proprietarilor dacă el decide să vândă imobilul. Sincer, uh, nu prea mă dă pe spate inteligența mecanismului ales. Înțeleg, spune președintele. Domnul Rubic, mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că uh, orice uh, reprezentare statele membre uh, este supusă unei mari atenții. Uh, locul unde se află acest imobil ne arată că 18.000 de pietoni uh, trec prin acea zonă pe o oră, deci există tot atâtea posibilități de a lua un contact cu cetățenii europeni, cel puțin la o oră de vârf. Este o posibilitate, deci destul de bună. Este vorba și despre comunicarea democrației în Europa. Și când primești un uh, loc atât de central, cred că asta este important pentru comunicarea democrației europene și poate mai ales uh, în Franța uh, ar fi o idee bună să comunicăm mai bine uh, democrația europeană. Sub președintele Macron uh, avem pe cineva care, cu președintele Macron avem pe, ce, pe cineva care înțelege democrația, dar sunt mulți în Franța care nu o fac. Uh, mi se pare că în Paris ar fi important să avem această reprezentare. Domnul Arnott. Thank you very much, Mr. President. I mean, I think it's... Mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu o să vă surprindă că eu voi fi împotriva unui astfel de proiect. Oricum, Casa Europei cu un uh, cinematograf 360 de grade, nu sunt convins că asta trebuie să financeze banii contribuabilului. Uh, și apoi ceea ce a spus domnul Depre, a spus, va aduce mai aproape cetățeanul obișnuit de Europa? Fie nu o va face, caz în care banii europeni nu sunt bine cheltuiți, fie uh, o va face și asta înseamnă că facem propagandă, sincer. Câteva întrebări în ceea ce privește sumele menționate. Chiria anuală, scrie în acest document, fără TVA și parcare, a fost de 5,85 milioane, iar apoi un milion în plus pentru lucrări uh, cu reducere de 30%, însă asta corespunde numai la lucrările structurale, oricum. Deci nu înțeleg că, nu mi se pare că este de fapt o reducere. Și ajungem la 6,55 milioane de euro menționați la punctul 14, secțiunea 2. Apoi, excludem uh, parcarea și uh, TVA-ul, um, le includem altundeva? Și mă întreb, dacă calculăm uh, chiria pe 20 de ani, după 20 de ani s-ar putea să ne regăsim cu probleme. Aș vrea să știu, deci, dacă există o clauză în acest uh, sens. Domnul Edison. Ellison. Mulțumesc. Aș vrea să sprijin ceva aceste întrebări critice adresate de domnul Depre și de domnul Arnott. Sunt de acord, este foarte scump, este o ma mașină de propagandă. Știm că majoritatea oamenilor din Europa știu ce înseamnă democrația. Practic, ce facem aici este să aruncăm pe fereastră niște bani pentru o ma mașină de propagandă. Nu avem nevoie de asta. Iar apoi, Agenția Europeană a Medicamentului. E valabil. S-a semnat un contract uh, pe 20 de ani, care în mod clar va fi încălcat. Suntem împotriva unor astfel de uh, măsuri. Bineînțeles, oamenii pot folosi alte mijloace să se țină la curent. Avem grupuri de vizitatori, există site-uri uh, de internet, nu avem nevoie de o reprezentare în fiecare capitală europeană. Să dăm înapoi banii contribuabililor. Domnul Gaier. Recunosc că am solicitat cuvântul când am văzut că doreau să intervină domnul Arnold și domnul Ellison, pentru că credeam că o să spună ce au spus. Și, în primul rând, cred că Uh, vorbesc în numele întregii uh, comisii când uh, resping conceptul de mașină de propagandă. Sunt german, știu ce înseamnă asta și resping aceast, acest, această numire. Deci acest vocabular pe care îl cunosc de pe vremea naziștilor îl resping. reprezentanțele Uniunii Europene nu sunt asta. Apoi, în al doilea rând, avem uh, o astfel de instituție în Berlin, uh, în plin centru Unter den Linden uh, la Berlin, o simila, uh, la fel de central ca la Paris. De multe ori mă duc pe acolo. Unter den Linden este la aruncare de băț de Brandenburger Tor, de Parlamentul German, iar Paul Rubic are dreptate oameni care oricum ar vizita uh, zona Unter den Linden, Brandenburger Tor, uh, se opresc și se informează despre politica europeană. Și asta mm, nu o să reușiți să obțineți în vreun cartier comercial la marginea unei mari uh, capitale, unde nu trece niciun turist, niciun cetățean. Ne întrebăm dacă acești bani merită investiția pentru a obține valoarea adăugată europeană. Nu să spuneți că nu, alții s-ar putea să nu fie de acord. Domnul Depre. Da, mulțumesc. Ca să nu fie nicio neînțelegere, eu nu mă refeream sub nicio, nu puneam sub nicio formă, sub semnul întrebării, uh, oportunitatea de a avea un centru de informare um, al Comisiei și Parlamentului împreună. Uh, ce mă interesa pe mine era mai degrabă mecanismul. Poate că era mai interesa, interesant să cumpărăm, uh, să achiziționăm uh, un imobil decât să îl um, uh, închiriem. Mai ales că după 20 de ani proprietarul beneficiază de lucrările pe care noi le vom fi făcut. Deci pe mine mă interesa procedura. Comisia noastră este competentă pe fond pentru această achiziție. În nota ce ne-a fost trimisă de domnul Altajani, de, de către domnul Tajani, biroul deja a semnat această decizie. Deci poate că discuția noastră este numai una de ordin teoretic. Președintele, nu, nu, cred că dacă noi ne opunem acestei uh, achiziții, uh, procesul este luat de la capăt, de la zero. Domnul Manca. Ako kvestor mám na starosti informačné... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de chestor, eu mă ocup de subiectul birourilor de informare din statele membre, dar din perspectiva funcționalităților, nu în ceea ce privește clădirile în sine. Dacă ne uităm la Roma, de exemplu, biroul este închiriat pe 45 de ani, nu este foarte vizibil, nu trece nimeni prin zonă, nu poate fi folosit pentru conferințe. Securitatea nu este neapărat uh, ideală și tocmai de aceea, pentru viitor, am stabilit câteva criterii de exemplu, câți trecători uh, trec prin zonă în fiecare zi, aici este un uh, parametru bun, iar la Paris aici uh, suma a fost, um, cifra a fost foarte impresionantă, 18.000 pe oră. Astfel, parlamentariul ar putea să aibă 200-300 de vizitatori. 200-300 de mii de vizitatori. În Berlin sunt 150 de mii. Sunt parametri, deci, foarte buni. Uh, am am uh, avut în vedere 50 de uh, locuri diferite, le-am analizat îndeaproape pe toate, am um, comparat criteriile, prețul este ridicat, într-adevăr, și nu sunt de acord um, să dăm foarte mulți bani, însă, în mod cert, această alegere a fost cea mai bună. Și cred că am putea să vorbim și cu uh, guvernul francez, poate se poate implica și el. Poate doresc și ei să uh, închirieze o parte din imobil, ceea ce ne-ar permite să scadem costurile. În alte uh, țări ne-ar fi utile uh, parlamentariumuri mobile, poate două, trei săptămâni, am putea fi prezenți într-o zonă și am, uh, ar putea veni în vizită copiii de la toate școlile din jur uh, și apoi am plecat mai departe, dar orașe mari precum Berlin, Paris au um, pentru a avea în astfel de capitale o, o reprezentare uh, permanentă este o... se poate justifica acest lucru. Acest uh, proiect arată uh, foarte bine și sunt convins că va contribui în mod pozitiv la comunicarea din partea instituțiilor europene. Tocmai de aceea am și adoptat la birou acest, acest proiect. Vă mulțumesc, domnul Ellison. Ja, ik, eh, ik heb de geluisterd. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat pe domnul Geier și vreau să-i spun ceva după asta. Mă bucur că a studiat istoria. Ne bucură foarte mult asta, însă când ne uităm la istorie, este că trebuie să și respecti opiniile altora. Și dacă domnul Gaier spune noi suntem majoritatea, și majoritatea are dreptate, eu am o problemă cu asta, pentru că există și libera exprimare și de asemenea aș vrea să-i mai reproșez un lucru. El crede că nu știu nimic despre democrație, despre istorie. Eu m-am născut în Germania. Bunicul meu s-a născut și el în Germania. Ați vorbit, de, ați vorbit despre naziști. Eu nu aș folosi cu atâta ușurință uh, acuzația de nazism, pentru că avem de-a face cu libera exprimare. Trebuie să avem dreptul să ne exprimăm opiniile. Da, dar um, înțelegem că cei dintre noi care își doresc mai degrabă o renunțare la Europa pot să considere că există o contradicție între a crea un, o astfel de um, instituție care promovează Europa. Deci cei care sunt împotriva Europei um, își aduc uh, argumentele care sunt coerente cu poziția lor, însă nu cred că putem vorbi despre propagandă, pentru că asta duce la confuzie. Domnule Tarand, am uh, vorbit despre faimoasa propagandă. Mă simt obligat să vă amintesc tuturor că în Germania s-a folosit pentru mai puțin timp decât în Uniunea Sovietică, um, care a ocupat o parte a Europei vreme îndelungată. Tocmai de aceea eu prefer să avem oficii de uh, puncte de birouri de informare europene, nu în vreo suburbie, ci în centrul orașelor, aproape de Bundestag, și în alte locuri similare, dar i-aș uh, încuraja pe colegi, uh, poate la anul după Crăciun, să se uite uh, nu numai la clădiri, ci și la pe cine vom angaja în aceste birouri de informare, ca ei să fie cei mai potriviți pentru a nu propaga, ci distribui ideile noastre europene. Sper că putem să-i motivăm să facă treabă bună. Clădirea, sunt numai, clădirea este numai începutul. Bineînțeles, domnule Tarant. Puteți veni și dumneavoastră, domnule Tarant. Să mai țineți câte o conferință. Domnule Ellison. Domnule președinte, din păcate, în acest parlament avem 28 de limbi, aș fi pentru una singură, pentru că atunci n-am mai avea o problemă cu traducerile. În țările de jos, propaganda este un cuvânt uh, normal, simplu și este înțeles greșit. Este pus uh, în legătură cu trecutul nazist și eu mă distanțez de asta. În limba olandeză este cum este. Poți să vorbești despre propagandă, n-are nimic de a face cu nazismul și trebuie să ținem cont de asta ne distanțăm de tot ce ține de extrema dreapta și orice fel de conotație ne ne înțelea, sau greșit înțeleasă, dar trebuie să ne putem exprima pozițiile. Însă dacă cineva este în minoritate și critică ceva, nu trebuie să fie pus la pământ ca și când uh, ar fi un simpatizant al celor pe care i-ați numit. Mă distanțez de orice fel de altfel, astfel de acuzații. Mulțumesc, spune președintele, pentru această precizare. Și uh, este clar că nu ne dorim niciun proces de intenție. E clar că putem trece la vot, vot electronic, s-a deschis votul. Le scrutin est clos. Am închis votul. Se adoptă 15 voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri. Apoi, Monica Holmer ar fi trebuit să ne mm, prezinte un punct în ceea ce privește mai multe instalații ale Serviciului de Acțiune Externă. Acest punct este amânat pentru reuniunea din 23-24 ianuarie. La diverse, are cineva vreo întrebare sau uh, ceva de supus atenției noastre a tuturor? Pare să că nu. Drept pentru care vă informez că următoarea întrunire va avea loc, precum tocmai am spus, în 23 în 24 și 25 ianuarie, iată aceasta fiind ultima noastră întrunire din anul 2017, vă urez deja un Crăciun fericit tuturor! Am declar reuniunea noastră închisă. Cu coordonatorii avem o reuniune în următoarele momente. Dacă nu sunteți împotrivă, v-aș sugera să devansăm uh, ora întrunirii um, ședinței coordonatorilor și să începem la 17 și 15 minute.